dispoziție. Dacă sunt observații, vă rog acum. Nu sunt observații, așadar procesul verbal este considerat adoptat. Vreau să vă inform